4 invalidate. Prin urmare, avem 638 de voturi valabil exprimate. Majoritatea absolută necesară este de 320 de voturi valabil exprimate. Am să citesc acum lista cu numărul de voturi pentru fiecare candidat. Lambsdorff 393, Lunacek 441, Papadimules, 469 de voturi. Domnul Pașcu, 517. Domnul Taran, 561 de voturi. De aceea, anunț alegerea domnilor Pașcu Papadinulis, Lunacek și Lambsdorff, care au obținut uh, cele mai multe voturi. Pe baza acestui al doilea tur de scrutin, ei sunt aleși ca vicepreședinți ai Parlamentului European și îi felicit pe colegii în cauză. În conformitate cu regulamentul de procedură, ordinea președinților și vicepreședinților este determinată de ordinea alegerii, în cazul în care sunt aleși cu număr egal de voturi, vârsta dictează ordinea. Biroul va publica lista vicepreședinților în ordinea respectivă. În ceea ce privește alegerea chestorilor, aș propune ca termenul de prezentare a candidaturilor să fie ora 4 după amiază. Candidaturile trebuie să fie comunicate secretariatului general până la momentul indicat. Prima rundă pentru alegerea chesterilor va avea loc începere de la ora 4 și 30 de minute. Procesul verbal al ședinței de ieri v-a fost distribuit. Eh, Vă întreb dacă aveți comentarii. Dacă nu sunt comentarii, considerăm că aceste procese verbale sunt aprobate. Următorul punct de pe ordinea de zi, concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016, declarațiile Consiliului și ale Comisiei.